agricultură durabilă, pentru că doar prin eforturile combinate ale Comisiei, a statelor membre, a membrilor din industrie, vom putea atinge acest obiectiv. Aceste tehnici sunt esențiale pentru a, a proteja culturile într-un mod mai durabil. Trebuie să vedem care este volumul total al substanțelor pesticide utilizate și o analiză toxicologică asociată cu produsele folosite. Pot să vă asigur că utilizarea durabilă a pesticidelor trebuie să fie integrată și în politica agricolă comună. Probabil că ați văzut că astfel de prevederi au fost deja incluse în propunerea Comisiei și v-aș încuraja și pe dumneavoastră să ne susțineți. Iată, au trecut 5 ani de când statele membre au adoptat primele planuri de acțiune națională. Au acum obligația să le revizuiască atunci când este nevoie. Serviciile mele vor prezenta și un al doilea raport în fața Parlamentului și a Consiliului referitor la implementarea acestei directive în cursul acestui an. Acest raport va analiza planurile de acțiune națională revizuite și dacă s-au făcut față lacunelor detectate. De asemenea, vom ține cont și de experiența statelor membre în procesul de implementare a obiectivelor naționale pentru a reduce impactul și riscurile generate de pesticide. Domnilor și domnilor, încă o dată mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și cred că cu toții suntem de acord că directiva pentru utilizarea durabilă a pesticidelor este o parte importantă într-o politică de agricultură durabilă. În urmă cu două săptămâni am adoptat un document uh, pentru a avea o Europa durabilă până în 2020 și în acest document ceream o schimbare autentică în felul în care producem, procesăm, uh, distribuim și uh, comercializăm produsele. Această directivă cred că ne va ajuta foarte mult în acest sens și pot să vă asigur că um, serviciile mele vor analiza îndeaproape recomandările care au apărut în raportul dumneavoastră în multe domenii. Comisia, după cum ați văzut, a început deja să abordeze temele prezentate de dumneavoastră. Ne luăm angajamentul să asigurăm o implementare deplină a directivei și vom continua să lucrăm cu statele membre pentru ca acest obiectiv să fie atins. Mulțumesc! Comisariu. Mulțumim foarte mult, domnule comisar! Și acum ascultăm uh, părerile grupurilor politice. Aș vrea să vă spun că nu acceptăm cartonașe albastre în această etapă. Pentru PPE, domnul Florenț, un minut și jumătate. Vă rog frumos pe toți să respectați timpul alocat. Ia, prezent. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc. Nu pot decât să susțin uh, documentul dumneavoastră. Îmi place linia pe care o abordați. Un lucru este foarte important și anume formarea acelor persoane care folosesc uh, utilajele pentru distribuirea pe pesticidelor și eu am participat la un moment dat la așa ceva. Deci formarea profesională este extrem de importantă, la fel și uh, dezvoltarea în continuare a tehnicilor în domeniul protecției plantelor. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru că s-a implicat foarte mult în uh, acest raport și uneori poate că uh, a depășit cadrul acestui uh, dosar, pentru că vorbim aici despre utilizarea durabilă a pesticidelor și nu despre PAC sau despre poluarea apelor uh, subterane. Dar atâta timp cât vorbim și de acest lucru, vă spun că atâta timp cât uh, eu și dumneavoastră dorim să cumpărăm carne ieftină, lucrurile sunt foarte simple. La pe, uh, în ferma tatălui meu au fost 80 de porci, în ferma mea 800 și un vecin de-a meu are o fermă cu 3000 de porci. Deci asta nu poate fi calea spre stre, uh, utilizarea durabilă. Și vă rog, domnule comisar, să rămâneți la interzicerea neonicotinoidelor, pentru că am uh, decis deja acest lucru. Pentru că dacă nu facem acest lucru, acele țări care au interzis folosirea acestora vor avea dezavantaje competiționale. Mulțumesc în numul socialiștilor și democraților, domnul Pavel Poc, un minut jumate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă raportor, Doamna raportor Guteland a scris un raport excelent. Parlamentul și Comisia au, și-au făcut datoria, din păcate despre statele membre nu putem să spunem același lucru. Utilizarea durabilă a pesticidelor a fost valabilă până în 2014, dar atâta timp cât statele membre nu își vor îndeplini uh, sarcinile, putem să vorbim despre povești aici. Noi nu vrem să le luăm uh, instrumente agricultorilor, ci vrem să uh, le dăm acele instrumente care sunt uh, bune pentru protecția sănătății, pentru uh, sănătatea publică. Folosirea antibioticelor n-ar trebui să fie baza agriculturii europene. De aceea mi se pare foarte păcat faptul că nici Comisia nu a acceptat din partea Parlamentului implicarea pesticidelor mai puțin riscante. Probabil că abia în următoarea legislatură vom putea vedea o aprobare în acest sens. Vorbim foarte des despre siguranță, dar de fapt avem o bombă cu ceas în uh, peisajul nostru agricol și nimic nu o să ne protejeze, pentru că nici zidurile, nici frontierele nu ne protejează de ceea ce se întâmplă în tipul de gestiune nedurabilă a agriculturii noastre în domeniul pesticidelor. Dacă nu schimbăm acest lucru, procesul nu uh, va fi benefic. Dacă este gestionat bine, însă e bine pentru toată lumea. Mulțumesc, iar acum doamna Hautema, un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în raportul pentru utilizarea durabilă a pesticidelor, se vorbește foarte mult despre utilizarea gestionării integrate, ceea ce este esențial pentru că asta înseamnă că putem evita boli și dăunători printr-o gestiune integrată. Raportul se pare că ne spune că ar trebui să facem mai mult. Și, de fapt, multe reguli în ceea ce privește utilizarea gestionării integrate fac lucrurile mult mai dificile pentru fermieri. De exemplu, în ceea ce privește selecția soiurilor de plante care trebuie selectate pentru a fi rezistente la dăunători. Este o tehnologie foarte inovatoare, dar din păcate legislația europeană de multe ori interzice astfel de tehnici. Pe de altă parte, culturile de soia. Mi se pare ridicol că directiva referitoare la nitrați vorbește de utilizarea mai degrabă a îngrășămintelor artificiale decât a celor naturale. Iar metodele de înverzire care au fost introduse în PAC uh, nu ne permit să utilizăm practic deșeurile naturale de care dispunem iar procedura de autorizare pentru multe produse este deja depășită. Această procedură ar trebui să fie grăbită pentru ca fermierii să poată identifica foarte rapid bolile și să le facă față în mod mai eficient. Mulțumesc, domnul Hasselkamp din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Caracterul durabil a utilizării pesticidelor nu se prea potrivește în aceeași propoziție o travă nu poate fi durabilă și o travă care a fost folosită pe vremea bunicilor noștri e continuare existentă în mediul înconjurător. Activitatea agricolă periclitează sănătatea solului și a noastră a cetățenilor. În um, Într-o revistă de specialitate se spune că 40% dintre insecte sunt amenințate cu dispariția. Cu dispariția albinelor și altor insecte apar probleme și pentru restul diversității biologice, acele animale care se hrănesc cu aceste insecte, păsări, reptile. Toate acestea au uh, urmări asupra sănătății noastre. Utilizarea de o travă în agricultură este tot mereu numită ca factor pentru distrugerea biodiversității. Întrebarea nu este cum să folosești o travă, ci mai degrabă cum anume să introduci procese biologice care să nu apeleze la o travă în agricultură. Actuala politică agricolă este foarte departe de acest deziderat și de aceea trebuie eliminate subvențiile. Mulțumesc, domnul Heusling, două minute din partea verzilor. Dragi colegi, mi se pare că numele acestui raport induce în eroare, pentru că nu există nicio utilizare durabilă a pesticidelor. Noi ar trebui să ne gândim la un scenariu de ieșire din schema pesticidelor. Domnule comisar, pe bună dreptate ați atras atenția că statele membre ar fi trebuit să facă mai multe, să aibă planuri de reducere a pesticidelor. S-a întâmplat ceva? Nu, nimic, doar state membre au îndeplinit, de fapt, uh, obligația de raportare și au făcut planuri de reducere a folosirii. Ce fac statele membre în schimb? Colegul nostru a spus-o deja. Se folosesc neonicotinoide în foarte multe state membre, deși există o interdicție europeană. Aceasta nu este acceptabil. Acesta este adevăratul scandal la care eu aș spune că legislația nu are nicio valoare, dacă există state membre care pur și simplu ignoră legislația. Avem o uh, discuție despre glifosat și cu siguranță nu s-a terminat. Vom avea diferite consecințe și lecții de tras. Da, deși vorbim, în multe state membre crește folosirea glifosatului, deși avem alternative. Agricultura biologică arată că merge și fără chimie. Glifosatul poate fi abandonat trebuie să mizăm pe metode mecanice mai degrabă, trebuie să facem, uh, avem proceduri agricole mai biologice și, desigur, nu o să-l convină industriei care dorește să vândă pesticidele și care face un profit bun pe urma lor. Trebuie spus adevărul. Ieri s-a publicat un studiu care arată că speciile pe cale de dispariție sunt din ce în ce mai multe și nu mai avem timp să ne gândim dacă vreți, vrem să scădem puțin folosirea pesticidelor. Nu mai putem aștepta așa ceva. Ce vrem să facem? Să așteptăm să dispară 70% din insecte? E o catastrofă ecologică cu care ne confruntăm, iar Uniunea Europeană trebuie să dea răspunsuri și, din păcate, nu o face. De aceea, nu trebuie să mai vorbim despre detalii, despre tipurile de mm, agricultură, E doar vorba de anumite tehnici îmbunătățite, de fapt. Trebuie să ne gândim mai bine cum ieșim din această capcană a pesticidelor în agricultură pentru ca să avem un mediu mai curat și cetățeni mai sănătoși. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dornanu. Un minut. Doamna Dornanu, pentru FDD. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În Franța, foarte mulți uh, agricultori au fost practic înveninați de utilizarea pesticidelor. Mulți uh, acuză statul că ar fi închis ochii în fața acestui pericol de sănătate. Președintele Macron spunea că clordeconul n-ar fi fost cancerigen. Trebuie să denunțăm poziției responsabile a liderilor noștri, însă trebuie să deschidem și ochii față de cauzele profunde ale acestui sistem. Obiectivele europene nu sunt suficiente, începând cu articolul 39 de la PAC, care menționează, nu menționează nicăieri calitatea sau protecția sănătății. La fiecare două zile în Franța un agricultor se sinucide și asta probabil este și din cauza productivității pe termen scurt impuse de UE. Veniturile derizorii pentru aceștia în timp ce marile companii chimice câștigă miliarde. Nu putem ieși din această problemă fără ajutorul lor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Scota din partea grupului NF președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă sunt de acord cu poziția raportoare în ceea ce privește necesitatea reducerii impactului pesticidelor asupra mediului și a ființelor umane și de a îmbunătăți planurile de acțiune națională, cred că nu există o legătură directă între obiectivele stabilite între directiva din 2009 și actualul nou model prevăzut pentru punerea în aplicare a PAC. Practic, obiectivul pentru reducerea utilizării pesticidelor nu este prevăzut în actuala PAC. Există multă incertitudine în aplicarea acestuia și acest lucru ar putea dăuna chiar mai mult eficienței sistemelor de gestiune stabilite prin directiva 128 din 2009. Pe de o parte, statele membre s-ar putea bucura la prima vedere de un sistem mai flexibil pentru aplicarea PAC. Pe de altă parte, grija mea este că uh, se va uh, crește foarte mult nivelul de birocrație. Statele membre trebuie să pună obiectivele PAC în strategii de intervenții și să măsoare impactul. Eu cred că eforturile trebuie direcționate spre sporirea utilității și eficacității planurilor naționale. Mulțumesc! Mulțumesc, am ascultat intervențiile din partea grupurilor politice. Trecem acum la ceilalți vorbitori. Uh, doamna Linț, un minut și jumătate vă. Domnul Linț. Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, o procedură de acreditare fiabilă și folosirea durabilă a pesticidelor merg mână-mână. La începutul anului am avut raportul special de, pentru procedura de uh, Uh, licență, uh, a acestor, uh, acordarea licenței pentru aceste pesticide. Acum vorbim despre utilizarea durabilă. Eu am crescut la o fermă, știu cum este să folosești pesticide și știu exact ce înseamnă să le folosești corect. Eu sunt pentru o folosire responsabilă a pesticidelor care trebuie să fie în normă. Cuvântul cheie aici e inovarea. Noi pesticide mult mai puțin riscante, produse noi, substanțe noi, acestea vor salva uh, și folosirea sănătoasă a pesticidelor, dar și formarea e un cuvânt cheie, pentru că agricultorii trebuie să știe ce fac și cum aplică aceste substanțe. În același timp, trebuie limitată folosirea privată a lor. Nu se poate să fie aplicată o regulă pentru ca, de exemplu, uh, și uh, numai în anumite domenii să se poată să se, să se folosească aceste standarde. Digitalizarea, tehnologizarea agriculturii va folosi uh, foarte mult pentru o, folos- pentru o aplicare mai puțin intensivă a pesticidelor. Există însă și probleme în uh, agricultura um, biologică, folosirea cuprului. Domnul Hoisling n-a vorbit despre acest lucru. Avem multe probleme și la agricultura biologică. Trebuie să ne gândim din perspectiva alimentației pentru populație și să nu uităm toate aspectele. Mulțumesc. Domnul Andrieu, aveți un cartonaș albastru? Ma, per uh, l'onorevole Linz, C'è una blue card per lei? Una, un attimo, Messie Andrei. Eh. Așteptați o secundă, domnule Andrei. Doamna Scott Cato are o întrebare prin cartonaș albastru. Dove? Scott. But it's fine. Da, da, mulțumesc. Domnul Linz l-a criticat pe colegul meu Hoisling și a spus că folosirea cuprului este foarte periculoasă în agricultura biologică, dar nici nu se compară cu folosirea pesticidelor care decimează agricultura. 85% din speciile de fluturi au dispărut în anumite regiuni ale Europei. Dacă nu uh, protejăm insectele polenizatoare, nu vom avea uh, decât alte insecte pe lista de dispariție. Mulțumesc. Vă rog, domnule Lin, să răspundeți. Da, mulțumesc. N-a fost o adevărată întrebare, ci mai mult un comentariu. Trebuie să facem o distinție între ceea ce aplicăm, cum aplicăm. Contează întotdeauna principiul dozei potrivite, pentru că doza maximă sau mare duce la o travă. Dacă vorbim despre neonicotinoide, despre glifosat, pesticide, herbicide sau fungicide, când vorbim despre toate, trebuie să facem o distinție. Am senzația că nu se face distinția aceasta foarte bine și nici distinția de doză. Mulțumesc! Vă mulțumesc chiar acum, domnul Andrieu, un minut și jumătate. Hmm? Microfonul, microfonul. Cu microfonul vă rugăm. Merci, monsieur le commissaire. Domnule comisar, pe 25 ianuarie, șefii de state și de guvern au ajuns la un acord pentru a implementa niște indicatori de risc armonizați, ceea ce este un lucru bun. În același timp, tot pe 25 ianuarie, reprezentanții celor 28 de state membre au fost incapabili să adopte liniile directoare propuse de comisie pentru a proteja polenizatorii de daunele provocate de pesticide. Deci, până la urmă, ce se întâmplă? Adevărul este că din 2013 până acum Comisia a propus de 25 de ori uh, către statele membre un text pentru a proteja polenizatorii. De fapt, 40% din aceste insecte au dispărut în ultimul deceniu și rata mortalității este de 80% în unele regiuni europene. Adevărul este că agricultura intensivă este principalul, uh, principala cauză a acestui declin și a utilizării de pesticide la maxim. Adevărul este că Consiliul se ascunde în spatele unor decizii pseudo-europene care nu sunt de fapt decât ale lor. Adevărul este că progresele utilizate în ceea ce privește utilizarea durabilă a pesticidelor nu este suficient, pentru că există alternative. Și acest uh, șef de state trebuie să pună capăt ipocriziei în ceea ce privește utilizarea pesticidelor și să nu mai pună covorul roșu în fața multinaționalelor chimice. A sosit momentul ca Comisia Europeană să dea cu pumnul în masă și să ceară statelor membre să uh, facă bilanțul și să lanseze proceduri de încălcare a legislației. Trebuie să răspundem îngrijorărilor manifestate de cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Müller, un minut. Dragi colegi, pentru agricultură durabilă, gestionarea integrată a donatorilor uh, este absolut necesară și trebuie aplicată în statele membre. În acest sens, raportul vine cu semnalul potrivit. Dar mă deranjează ceva. S-a consacrat uh, metoda de a face apel la un singur studiu și a dat vina pentru reducerea populației de insecte exclusiv asupra agriculturii, ceea ce nu corespunde părerii Parlamentului nostru. Rog pe, îi rog pe colegi să rămână la date certe. Cert este că în acest studiu, doar 63 de uh, stații au uh, fost utilizate uh, pe o perioadă de 27 de ani, dintre care pentru 17 s-au luat probe o singură dată, de aceea relevanța statistică este pusă sub semnul îndoielii. Trebuie să uh, Uh, facem cercetări mai ample în acest domeniu. Eu cred că această misiune a protecției biodiversității trebuie să revină tuturor și asta putem face fiecare dintre noi, de exemplu cu flori în grădină în loc de dale. Mulțumesc, doamna Rivazi. Microfon. Oui, voilà. Merci, Mulțumesc, domnule președinte Directiva aceasta din 2009 pentru o utilizare a pesticidelor, pesticidelor compatibile cu dezvoltarea durabilă. E într-adevăr un obiectiv pertinent și coerent. Directiva încuraja însă reducerea pesticidelor, dar și existența unor alternative. Comisia a întârziat trei ani în realizarea acestei evaluări, asta în primul rând, și în al doilea rând ne dăm seama că a fost un eșec total pentru că dacă vedem care sunt datele oferite de Agenția Europeană pentru Mediu, se arată că creșterea este de 10 până la 20% în ceea ce privește cererea de pesticide. Spre deosebire de ce au spus colegii mei, am observat că la biodiversitate uh, scade populația de insecte, de nevertebrate, uh, de ecosisteme, de păsări. Deci, până la urmă, ce ne dorim? Să distrugem pur și simplu viața? Comisia trebuie să reacționeze și avem aici un raport care este extrem de clar, trebuie să încurajeze alternativele, trebuie să se pună la dispoziție bani pentru a avea o agricultură durabilă. O agricultură durabilă este una fără pesticide, fără substanțe chimice. Asta este important, domnule comisar, și nu viceversa. Mulțumesc, domnul Pedicini. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Noi considerăm că acest raport este bun pentru că protejează sănătatea umană și, pe de altă parte, protejează mediul de riscurile conexe folosirii pesticidelor. Trebuie însă îmbunătățită pentru că nu putem vorbi despre utilizare durabilă a pesticidelor dacă nu se ține cont de întreagăul ciclu de viață al pesticidelor, de la punerea pe piață până la uh, Um, definirea um, max, uh, rezidurilor de pesticide maxime. Dacă se combat, de asemenea, trebuie să combatem uh, practicile de producție ilegală. Dacă nu abordăm și problemele produselor ilegale care sunt tratate cu pesticide, nu putem, pe de o parte, să îmbunătățim um, actele normative față de agricultorii noștri și după aceea să importăm uh, produse cu substanțe care sunt interzise în Uniunea Europeană și să, deci, să permitem așa ceva. Aceasta va avea un impact negativ asupra pieței și va duce la o concurență neloială care distruge sectorul de producție agricolă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Agnew. Un minut. We can split the fashionable putem uh, împărți obiecțiile față de pesticide în două categorii. În primul rând, sănătatea umană. Există mulți indivizi care și-au petrecut măcar 30 de ani um, folosind aceste materiale concentrate și expuși la vapării acestora, cărui concentrație este de 1000 de ori mai mare decât față de cele la care sunt expuse cetățenii normali. Unele produse au fost uh, interzise, însă acești lucrători ar fi trebuit să moară de mult dacă tactica de introducere a temei a, din partea lobbyilor verzilor a fi fost adevărată. A doua categorie este poluarea mediului, însă chiar utilizând pesticidele sau s-au putut um, obține alimente care să ajute la hrănirea lumii, ceea ce nu s-ar fi putut uh, face doar cu agricultură biologică. Sigur că există tehnologii care acum au permis o utilizare mai uh, durabilă, dar reacția lobiștilor verzilor este de a le interzice și pe acestea, însă nu le putem avea pe toate odată. Mulțumesc, doamna Delehe. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. De fiecare dată aici, la plenară, revenim la problema pesticidelor. Iată, încă o dată, vorbim aici despre îngrijorările legitime ale cetățenilor europeni. În ceea ce privește raportul, aș vrea să spun ceea ce am spus încă de la începutul mandatului. Agricultorii sunt primii ecologiști. Trebuie să îi asigurăm în ceea ce privește utilizarea de produse fitosanitare. De aceea sunt convinsă că știința trebuie să stea la baza deciziilor noastre. Avem nevoie de o abordare pozitivă în ceea ce privește rolul agriculturii în tranziția ecologică și legătura cu mediul pentru a avea practici uh, care să respecte din ce în ce mai mult mediul, trebuie neapărat să îi ajutăm pe agricultori. Avem nevoie de soluții adaptate la fiecare tip de agricultură, indiferent că e vorba de produse fitofarmaceutice, naturale sau metode alternative. Dacă uh, textul e adevărat că respectă această abordare, vreau să vă reamintesc uh, tuturor și în special dumneavoastră, domnule comisar, că PAC-ul este o politică agricolă și nu una de mediu. De aceea, PAC-ul trebuie să ajute agricultorii să ajungă la o dublă performanță economică și de mediu. Tranziția ecologică va fi o reușită doar dacă este viabilă și din punct de vedere economic. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Cadenbach, un minut domnule comisar, domnule președinte, nu este vorba aici de a acționa împotriva agriculturii, dar trebuie să recunoaștem că pesticidele sunt necesare pentru producția agricolă și producția de furaje. Important este însă cum sunt aplicate. Acest raport arată că nu este singura protecție posibilă prin folosirea exagerată de pesticide. Există și alternative, există posibilități agricole și um, fizice, mecanice, care se pot aplica. Există și pesticide mai puțin periculoase. Deci avem foarte multe alternative astăzi și am recunoscut acest lucru în statele membre se folosesc prea puțin, nu sunt destul controlate, nu sunt destul supravegheate și chiar când sunt supravegheate se încalcă anumite obligații și nu există sancțiuni după aceea. Despre asta este vorba aici. Statele membre creează mereu regulamente de excepție pentru a folosi pesticidele și neonicotinoidele care sunt în continuare interzise pe care le folosesc în numele unor măsuri de urgență. Noi vrem să producem alimente sigure pentru Europa, care sunt sănătoase, care nu distrug mediul. Trebuie să combatem dispariția speciilor, iar raportul acesta ne indică multe căi posibile. E vorba de a lucra pentru o agricultură europeană și asta înseamnă și o nouă politică comună agricolă. Nu putem discuta separat aceste două subiecte. Mulțumesc, doamna Scott Cato. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O nouă, un studiu științific în ceea ce privește insectele arată că 40% din speciile de insecte sunt uh, amenințate cu extinția și se leagă acest declin de utilizarea dramatică a pesticidelor. De aceea, raportul nostru cu privire la utilizarea durabilă a uh, pesticidelor este esențial. Trebuie să demarăm tranziția Uh, spre o folosire durabilă a pesticidelor. De aceea, statele europene trebuie să ia măsurile necesare și să nu facă doar promisiuni de șarte ca în ultimii ani. Trebuie să diminuăm cantitatea de pesticide, să le interzicem pe cele toxice imediat. Trebuie să folosim gestionarea integrată a donatorilor și să avem o agricultură mai biologică. Pentru bună funcționare a tuturor ecosistemelor, în calitate de uh, hrană pentru alte, uh, alți, uh, alte animale, uh, insectele trebuie protejate. Dacă nu facem nimic, acestea se vor reduce considerabil. Mulțumesc. Doamna Ayuso, un, un minut aveți cuvântul. Comisario. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Trebuie să atingem obiectivele directivei din 2009 în ceea ce privește utilizarea durabilă a pesticidelor. Mai mult, Cetățenii doresc ca aceste produse să aibă un risc scăzut, să nu lase deșeuri la nivelul alimentelor și să nu afecteze mediul. Și oricum ar fi, trebuie să fim conștienți de faptul că în Uniunea Europeană avem o legislație restrictivă pentru utilizarea de pesticide. Agricultorii se confruntă cu multe restricții în acest domeniu și sunt dezavantajați față de concurenții din țări terțe care utilizează pesticide interzise la noi, dar uh, uh, alimentele acestea după aceea le importăm în Uniune. Trebuie să ținem cont și de noi uh, dăunători, de exemplu Xylella fastidiosa sau uh, petele negre pentru citrice. Toate acestea sunt boli și dăunători care au venit importate din afară. Salut, bineînțeles, existența acestui raport, însă nu cred că trebuie să punem în pericol munca agricultorilor pentru a avea niște produse uh, durabile și trebuie să ținem cont de nevoile din agricultură. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dorfman, un minut. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că suntem de acord aici. Când folosim produse chimice, trebuie să avem grijă. Nu e valabil numai pentru agricultură, ci e valabilă și pentru uh, medicina această regulă. Am putea să discutăm și despre felul în care tratăm problema medicamentelor. Dar, uh, sigur, nu înseamnă să arătăm cu degetul pe alții aici. Uh, S-au făcut multe referiri utile. S-a spus că e nevoie de un acces mai bun la o pesticidelor integrată. Avem nevoie de pesticide cu risc minim. Chiar eu în Parlamentul European am fost raportor pe așa un subiect, am făcut și propuneri cum am putea să îmbunătățim lucrurile și, din păcate, la comisie nu s-au întâmplat prea multe de atunci. Avem nevoie de mai multă cercetare și um, um dezvoltare, avem nevoie de tehnică mai bună și de plante mai rezistente. Aș mai vrea să mai abordez un punct care nu s-a menționat. În ultimul uh, an am tot importat dăunătoare, de fapt, din alte um, dăunătoare, de exemplu, musca um, pe, uh, care, pe care, am, uh, care ne-am luptat în domeniul fructiferilor și dacă am fi mai atenți la importarea astfel de dăunătoare, n-am avea mai puține probleme de tratat după aceea. Mulțumesc! Acum la Eye. Aș vrea să începem cu domnul Caputo și dau cuvântul Nicola, te rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Adoptarea din către Parlamentul European a rezoluției Comisiei Speciale PEST a fost un pas semnificativ în direcția aplicării eficace a regulamentului în ceea ce privește punerea pe piața produselor fitosanitare, care prevede autorizarea doar a acelor pesticide care nu dăunează animalelor, omului și mediului. Totuși, nu poate fi garantat un nivel ridicat de protecție fără corectă aplicare a directivei cu privire la utilizarea pesticidelor. De aici trebuie ajutați fermierii pentru a apela la alternative ecologice. Trebuie să avem uh, o atenție sporită față de grupurile vulnerabile, în special populația de la țară. Amendamentele 24 și 44 merg în această direcție pe care le-am propus în urma unei mese rotunde pe care am organizat-o împreună cu colega Guteland care solicită statelor membre să interzică imediat utilizarea pesticidelor lângă locuințe, școli, spitale și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Maria, un minut. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea ne-a arătat că există o problemă enormă în ceea ce privește utilizarea produselor fitosanitare, o problemă care afectează sănătatea oamenilor și animalelor. Domnule Andriu Caitis, aș vrea să evoc aici o altă chestiune, pentru că vorbim de utilizarea produselor Uh, fitosanitare, dar multe produse agricole le importăm din Turcia, unde utilizarea pesticidelor nu este controlată. Se utilizează astfel de produse pentru a cultiva produse agricole în Turcia, produse care la noi sunt interzise, dar după aceea produsele agricole rezultante sunt importate la noi. Deci ce fel de protecție oferim consumatorilor? Avem lapte importat din Albania, de exemplu, sau uh, carne uh, importată de la Scopie și toate acestea fără niciun fel de control. Nu știm ce fel de substanțe sunt utilizate. Bineînțeles, trebuie să vedem ce se întâmplă cu aceste produse care vin uh, din alte părți ale Europei sau Asia. Doamna Vautmans, mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Dragi colegi, am auzit destule despre utilizarea durabilă a pesticidelor. Cetățenii și agricultorii sunt uh, afectați cu toții, iar raportul este foarte important. Avem uh, directiva din 2009 cu privire la evaluarea statelor membre și se vede că acolo statele membre mai au multe de făcut. În ceea ce privește aparatele de stropire, mai sunt multe îmbunătățiri prevăzute, trebuie investit mai mult în uh, domeniul tehnicii aplicării pesticidelor. Trebuie să facem mai întâi tema la noi acasă. Înainte să-i oprim pe agricultori și înainte să le spunem să lucreze mai durabil, trebuie să le oferim și resursele pentru ca să o facă. În ceea ce privește, de exemplu, altoirile spre îmbunătățire, trebuie și acolo să îmbunătățim situația bunătățirea calității solului și acolo e nevoie de fonduri. Un mediu mai bun înseamnă că trebuie susținuți uh, agricultorii, pentru că ei sunt cei care produc această alimentație foarte sănătoasă. Mulțumesc. Domnule, domnule președinte, folosirea nesustenabilă a pesticidelor este o sursă de, sănătate, de periclitarea sănătății publice și a climei. Această situație este indisociabilă de modelul de producție din cadrul PAC, dar și din cadrul politicilor uh, de uh, comerț ale Uniunii Europene. Totul productivist, totul pe export și import care se face pe spinarea alimentelor. E nevoie de o schimbare strategică nu se poate ca toate concernele din domeniul agricol să aibă tot timpul cele mai multe de zis. Această politică este devastatoare pentru agricultura de dimensiuni medii sau mici, agricultura familiară, care de fapt este esențială în folosirea sustenabilă a peisajului nostru. Este evident că e nevoie de proceduri mai riguroase de control a pesticidelor. Este evident și că trebuie o dezvoltare rapidă a produselor noi cu mai puține riscuri, care să aibă mai puțin impact pe sănătate și pe mediu. În același timp, însă, trebuie să, necesi- să modificăm imediat toate modelele de producție și politicile care permit așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Epitideos! Mersi, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte για την παραγωγή της Ευρώπης είναι σημαντικός, διότι... Cerințele pentru producția din Europa sunt foarte mari, pentru că acestea duc la combaterea pericolelor la care sunt expuse plantele. De... Dar acest lucru poate crea și probleme pentru ecosistem. Anumite pesticide uh, care se regăsesc în uh, alimente afectează sănătatea umană, îi afectează pe consumator, dar nu numai, și animalele, respectiv mediul, ceea ce înseamnă că trebuie să um, stabilim reguli clare aici. Există și suspiciunea că mm, în cazul pesticidelor există și substanțe care duc la perturbare endocrină. De aceea trebuie să găsim o reglementare astfel încât pesticidele să fie folosite așa cum trebuie. Utilizarea acestora ar trebui să se facă mai degrabă cu alternative biologice și nu chimice, pentru că trebuie protejați consumatorii, în special de exporturi din state terțe. Mulțumesc, domnul Faria. Eh, merci, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar a da de mâncare a șap- la șapte miliarde de oameni în următoarele luni înseamnă să trebuiască să fie eficient. Însă nu putem, pe de altă parte, să lăsăm totul pe umerii producției. Pe de-o parte, restrângem biodiversitatea și agrobiodiversitatea prin folosirea pesticidelor foarte toxice, și care au impact și pe sănătatea umană. Pe de altă parte, adoptăm în continuare organisme modificate genetici care, ce, care sunt rezistente pesticidelor din motive comerciale. Nu se poate să ne mai mirăm atunci de uh, disponibilitatea foarte restrânsă a produselor fitosanitare cu risc rescu, foarte uh, scăzut. E clar că sunt prea puține pe piață și aplicarea uh, insuficientă a directivelor care au fost adoptate până acum de către statele membre creează o concurență neloială în Europa. Aceasta împiedică și uh, o bună dezvoltare a piețelor alternative și uh, o dezvoltare a activităților sănătoase de către agricultori, care întotdeauna vor prefera o, o, o soluție pe termen scurt, care nu este neapărat cea mai bună din punct de vedere al sănătății. Mulțumesc, doamna Grapini

să vă explic ceea ce vroiam să mm, spun prin intervenția aceasta în legătură cu protecția cetățeanului, protecția sănătății cetățeanului. Dar, sigur, trebuie să ne gândim, aveți dreptate, și la uh, supraviețuirea uh, agricultorilor, pentru care pesticidele sunt necesare presiunea asupra lor de a reduce folosirea pesticidelor este mare. Există și o presiune mare de a elimina produsele uh, pesticide care conțin, de exemplu, substanțe uh, cancerigene. Aceasta ne arată și un raport din partea EFSA. 96% din produse au respectat aceste valori minime, dar restul nu, um, nu au fost în, n-au corespuns neapărat. Uh,

Mă bucur că în Parlamentul European vorbim foarte mult despre folosirea pesticidelor. Avem un raport special din partea Comisiei uh, Speciale PEST pe care l-am adoptat. Avem astăzi în fața ochilor chiar acest raport, iar obiectivul nostru este să folosim cât mai puține pesticide uh, cât se poate, pentru că ele, mai ales cele care sunt periculoase pentru mediu și sănătate, trebuie să fie uh, folosite cu măsură. Trebuie să promovăm de aceea și agricultura integrată, să avem noi tehnici de stropire și uh, să îi promovăm pe cei care folosesc uh, aceste sisteme inovatoare. În agricultură va mai exista folosirea pesticidelor va vreme și de aceea trebuie să fim uh, noi cei care cerem o agricultură precisă o agricultură care să țintească exact uh, anumite obiective și să nu folosească mai multe pesticide decât necesar. Trebuie să identificăm de asemenea dăunătoarele și să încercăm să le uh, depărtăm doar pe acelea, pentru că așa vom fi din ce ce mai biologici. Vă mulțumesc că am încheiat procedura de Catch the Eye și, domnule Andrew Chiaitis, revenim asupra dumneavoastră pentru ca să trageți concluziile de la această dezbatere. Okay, sorry, sorry, thank you. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, doamnelor și domnilor. V-am ascultat cu foarte mare atenție și am auzit uh, multe puncte de vedere complet rezonabile. Cu toții știm că trebuie să întărim eforturile noastre pentru o utilizare durabilă a pesticidelor și pentru o implementare mai bună a directivei. Aș vrea să și reacționez la câteva comentarii. Sunt de acord cu domnul Florenț în ceea ce privește trainingul oferit, mai ales acum cu apariția de noi uh, tehnici agricole, trebuie să încurajăm statele membre să acorde și mai multă atenție formării pentru utilizarea acestor noi tehnici referitoare la pesticide. Și există și problema derogărilor. Derogarea trebuie să fie doar o excepție și nu regula. Comisia lucrează cu foarte multă atenție și am introdus niște măsuri extrem de stricte pentru a cere statelor membre o justificare, să vedem ce putem face în fiecare caz. Și știți că avem dezbateri permanente cu statele membre pe tema derogărilor. Însă, bineînțeles, derogările sunt o realitate și trebuie să le acordăm atenția cuvenită. S-a menționat aici și posibilitatea de a promova pesticidele cu risc scăzut. Știți și dumneavoastră că avem o îmbunătățire a regulilor de procedură care uh, ne permite o autorizare mai uh, grabnică pentru aceste pesticide. se spune uneori că agricultura biologică n-ar utiliza deloc uh, pesticide, dar nu este deloc așa și acolo se utilizează substanțe um, chimice și problema cuprului, a sulfatului de cupru, este și acolo o problemă cu uh, consecințe foarte clare. Deci nu trebuie să inducem în eroare populația, pentru că diversele tipuri de agricultură utilizează substanțe diferite, inclusiv substanțe chimice pentru a nu crea o adevărată uh, confruntare între agricultura biologică și cea nebiologică. Trebuie să respectăm adevărul. Iar noi, din punct de vedere legislativ, știm ce înseamnă fiecare tip de agricultură, care sunt regulile și cum se utilizează diverse instrumente. S-a menționat aici și nevoia de a, a fi a, ghidați de acele linii directoare. Știm că la Consiliu nu s-a ajuns la o poziție majoritară pentru că statele membre n-au putut vota pentru, iar acum Parlamentul și Consiliu trebuie să încheie această primă lectură după regulile de comitologie. Noi am propus să introducem transparența în gestionarea riscurilor pentru a schimba aceste reguli de comitologie, tocmai pentru a avea informații și date disponibile public. Însă, iată, au trecut doi ani și în uh, prima lectură nu s-a făcut niciun progres, așa că vă încurajez să acordați uh, atenție acestui dosar ieri eh, tocmai am eh, încheiat ehm, dosarul pentru alimentele de tip general cu doamna Ayuso și am făcut progrese foarte mari și am vorbit și acolo despre lipsa de transparență în ceea ce privește utilizarea pesticidelor. Avem și uh, un sistem uh, de gestionare completă a pesticidelor în mod durabil, dar știm și noi că nu este un sistem uh, durabil. Doamna Dornano a vorbit despre cazurile fermierilor care se sinucid în Franța și știu că există această problemă. Autoritățile franceze cred că ar trebui să analizeze situația foarte atent pentru că este o chestiune complexă se vorbea despre pesticide ca niște uh, ca o adevărată otravă dar e adevărat că în funcție de dozele utilizate, de cantitățile utilizate, aceste substanțe pot fi într-adevăr otrăvitoare. Comisia va evalua și implementarea regulamentului în ceea ce privește procedura de autorizare și nivelul uh, maxim admisibil de reziduri. De asemenea, uh, directiva în ceea ce privește um, gestionarea integrată trebuie adoptată până în 2030 și trebuie văzut atunci dacă ea atinge obiectivele scontate. Trebuie să avem niște calendare clare, niște obiective clare în planurile naționale revizuite. Trebuie să arătăm că există un angajament față de cetățeni pentru a reduce impactul utilizării pesticidelor asupra sănătății omului și a mediului. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru interesul și eforturile făcute și aștept adoptarea acestui raport atât de important de către Parlament. Vreau să mulțumesc încă o dată doamnei uh, Guteland și raportorilor din umbră pentru o cooperare foarte bună și pentru un raport excelent. Vom avea grijă să ținem cont de recomandările din raport și vom merge mai departe pentru a avea o agricultură mai durabilă în Europa pentru a-i proteja pe cetățeni, mediul, consumatorii și agricultura durabilă. Mulțumesc! Merci, monsieur. Mulțumesc! Și acum, doamna Dali, în încheierea dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc tuturor colegilor. Am uh, auzit argumente foarte pertinente Însă e vorba de o dezbatere foarte controversată. Folosirea pesticidelor are, joacă un rol foarte important în producția agricolă în Europa. Ne ajută să menținem uh, plantele și fructele sănătoase un uh, timp mai îndelungat și de asemenea împiedică distrugerea acestor plante și fructe din cauza dăunătoarelor și bolilor. Folosirea pesticidelor însă nu este sustenabilă și când nu este sustenabilă, va duce la o pierdere a biodiversității, va contamina solul și apele și va intra și în apele reziduale. Va intra și în apele de subsol, îmi cer, îmi cer scuze. Suntem uh, foarte conștienți de riscurile pe care le aduc pesticidele. Ele pot intra în lanțul alimentar de aceea avem multe îngrijorări, mai ales atunci când oamenii sunt expuși la pesticide care ar putea să aibă proprietăți de perturbatori endocrini. Parlamentul e foarte îngrijorat de implementarea foarte slabă a acestei directive în statele membre, pentru că până la urmă dependența de pesticide nu este compatibilă cu agricultura sustenabilă. Noi suntem de părere că Uniunea Europeană ar trebui să facă pași către o agricultură mai sustenabilă pentru ca să promoveze prevenirea, mm, folosirea non-chimică a substanțelor și uh, controlul uh, sporit, dar și controlele. În concluzie, raportul pe care îl discutăm transmite un mesaj uh, progresist și foarte concret, pe care am putea să îl rezumăm în felul următor. În primul rând, statele membre ar trebui să își îmbunătățească implementarea planului și ar trebui să protejeze plantele cu riscuri uh, scăzute. Pesticidele ar trebui să nu mai fie folosite în uh, spații publice, cum ar fi parcurile sau în apropierea femeilor însărcinate. Iar uh, în ceea ce privește rezidurile de pesticide în uh, mediul înconjurător, trebuie mai bine controlate. Avem nevoie de măsuri mai bune pentru îmbunătățirea agriculturii biologice. Încurajăm de aceea toate grupurile politice ca la votul de astăzi să transmită un mesaj puternic uh, în acest sens. Vă mulțumesc! După cum ați spus și dumneavoastră, votul va avea loc astăzi și dezbaterea se închide aici. Trecem acum la următorul raport al domnului Ivo Belet, punerea în aplicare a directivei privind asistența medicală transfrontalieră. Și dau cuvântul domnului uh, Belet în momentul în care și-a terminat poza. Vă rog. <laughs> Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor uh, colegilor, bun venit, domnule comisar. Se poate spune că dacă există un domeniu în Europa unde valoarea adăugată este palpabilă, este sănătatea. Pentru pacienții care trăiesc în zonele de frontieră, acest lucru este evident. E însă la fel de valabil și pentru pacienții cu boli cronice sau cu boli rare, care de multe ori pot fi tratați mai eficient în alt stat membru pentru că au nevoie de un tratament anume. Stimați colegi, domnule comisar, deseori pacienții se mai lovesc de obstacole, însă când doresc să apeleze la servicii de asistență medicală transfrontalieră, pentru că nu este clar cum își vor recupera costurile, nu e clar ce costuri trebuie să acopere ei înșiși. Iată că avem 2019 și a sosit momentul să eliminăm aceste obstacole pentru pacienți. Directiva cu privire la serviciile transfrontaliere de sănătate, iată, împlinește 8 ani, a fost un pas în direcția cea bună, însă aplicarea lasă de dorit. Și de aceea am realizat acest raport de evaluare cu privire la aplicare și aici um, sunt și câteva propuneri concrete și am discutat și cu serviciile Comisiei pentru a vedea cum am îmbunătățit lucrurile. În primul rând, o mai bună informare a pacienților, pentru că marea majoritate a pacienților nu știu care le sunt drepturile și de unde să obține informațiile. Asta în pofida faptului că major, în majoritatea statelor membre există un punct de informare național. Avem nevoie de un ghișeu unic pentru ca pacienții să poată primi informații informații, ce tratament se oferă, unde și așa mai departe. Și aici trebuie să spunem că pacientul are dreptul de a primi toate aceste informații și alte explicații pentru că este o problemă administrativă mare cu care se luptă pacientul. Și de aceea, domnule comisar, comisia trebuie să uh, controleze foarte strict aplicarea acestei directive și să comunice și cu noi și cu autoritățile naționale. În al doilea rând, pacienții care suferă de boli rare sau boli cronice au nevoie de ajutor specializat și deseori acest ajutor sau tratament se află în străinătate. Rețelele europene de referință trebuie consolidate în acest sens, toate statele membre trebuie să se implice pentru ca centrele de tratament care oferă astfel de tratamente specializate să fie promovate. Sigur că realizarea este până la urmă cuvântul cheie. Este instrumentul pentru a asigura și un, un și mai bun tratament pentru pacienți. Domnule comisar, Ați vorbit săptămâna trecută de o rețea digitalizată pentru asigurarea de tratamente transfrontaliere, um, inițiativă demnă de sprijinit. Și, în ultimul rând, avem nevoie de un program în domeniul sănătății